Haideți să continuăm. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarațiile Consiliului și al Comisiei în legătură cu acordul de aderare al Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Are cuvântul acum domnul López Carido în numele Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, la Atena, trei persoane și-au pierdut viața. Și-au pierdut, de fapt, primul drept, dreptul la viață. Acest lucru s-a întâmplat în urma violențelor uh, pe care le condamnăm uh, 100%. Președinția spaniolă, în numele Consiliului, dorește să își exprime regretul și condoleanțele familiilor celor care și-au pierdut viața. Vorbim acum despre drepturile omului, aderarea la Convenția Europeană pentru apărarea drepturile, drepturilor omului. Unul dintre aceste drepturi este dreptul la viață și la integritate fizică. Uniunea Europeană valorează drepturile omului și libertățile. Se face în tratat referire constant la drepturile fundamentale și libertățile fundamentale. Și s-a ajuns la tratatul de la Lisabona, care, pentru prima oară în istoria europeană, include și o cartă a drepturilor fundamentale, drepturi fundamentale ale, drepturilor, ale cetățenilor europeni, cartă care are statut obligatoriu. Se spune că Uniunea participă și aderă la Convenția Drepturilor Omului. Este, de fapt, culminarea și încununarea unei căi foarte lungi și a unui progres spre drepturile fundamentale și drepturile omului. Acestea acum apar ca parte a politicilor noastre, ca parte a esenței europene. De aceea este crucial ca Uniunea Europeană să inițieze Uh, procedurile pentru a putea semna Convenția Europeană a Drepturilor Omului, să accepte jurisdicția Curții Drepturilor Omului de la Strasburg. Acest lucru înseamnă garanții mult mai puternice pentru cetățenii europeni. Și este vorba și de o convergență, de o apropiere și aproximare a structurilor naționale și a garanțiilor care se acordă în statele democratice care respectă drepturile omului. Uh, întregul corpus uh, european și Convenția Drepturilor Omului. Este vorba de un, un corpus Uh, de legi care include nu doar state europene, ci și state din afară. Noi încercăm să ajungem la o convergență și exprimarea finală va fi semnarea de către Uniunea Europeană a acestei convenții. Comisia a prezentat o recomandare în data de 17 martie pentru a începe negocierea aderării la această convenție și Consiliul, începând de atunci, a făcut tot posibilul să accelereze dezbaterile în grupul de lucru din Consiliu care este uh, devotat acestor uh, discuții în strânsă colaborare cu Comisia. Consiliul uh, își ia în serios mandatul din protocolul 8 care se aplică aici. De exemplu, participarea Uniunii la instanțele de monitorizare, monitorizare ale Convenției trebuie să respecte convențiile Uniunii. Și de asemenea, trebuie să avem un judecător european în uh, curtea Convenției. De asemenea, Parlamentul European va participa în Consiliul Europei și la întâlnirile Consiliului European atunci când se discută uh, teme care țin de drepturile omului. Vom fi reprezentați în toate aceste instanțe oficiale. Am reținut ceea ce s-a declarat în luna martie am reținut ceea ce au spus raportorii în Parlament în luna mare, martie despre acest uh, subiect. Noi avem un mandat de negociere cu Consiliul European. Este vorba de o negociere destul de complexă, care a uh, luat ceva timp uh, și ar trebui să fie adoptate în prima jumătate a acestui an. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Reding, vicepreședinta Comisiei. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membrii Parlamentului. Uh, colegul meu, Oliren, a exprimat deja condoleanțele Comisiei familiilor celor trei uh, cetățeni greci uciși astăzi în uh, confruntarea de la Atena.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 destinul Uniunii Europene, așa cum foarte bine a spus reprezentantul uh, Consiliului. Însă, această aderare este doar unul din patru elemente ale unei politici foarte ambițioase și cuprinzătoare în domeniul drepturilor omului la nivelul uh, Uniunii Europene. În primul rând, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale devine obligatorie și această cartă obligatorie este cea mai modernă formă de codificare juridică din lume în ceea ce privește angajamentul politic, uh, legibilitatea și certitudinea juridică. Și ea uh, conține toate drepturile sensul acestor drepturi și area lor de aplicare eh, sunt aceleași eh, ca și în Convenție, dar Carta merge și mai departe, în sensul că găsim în ea așa, numită, așa numită a treia generație de drepturi fundamentale, protecția datelor, garanții în ce privește o administrare bună și transparentă a valorilor etice, nivelul de protecție oferit de această cartă trebuie întotdeauna să fie cel puțin Uh, la, la fel de înalt ca și cel al Convenției și în multe cazuri trece dincolo. În al doilea rând, e vorba de promovarea drepturilor fundamentale ca o prioritate a programului de la Stockholm, stabilind uh, orientările strategice în dezvoltarea unei zone de libertate, securitate și justiție în Europa. Și în al treilea rând, crearea noului portofoliu Justiție, Drepturi Fundamentale și Cetățenie arată câtă importanță dă Comisia întăririi acțiunilor sale în acest domeniu. Și apoi, în al patrulea rând, aderarea Uniunii Europene la Convenție. Ea va garanta că orice persoană care se consideră victima unei încălcări a Convenției de către o instituție a Uniunii Europene va putea să facă o plângere împotriva Uniunii la Curtea de Justiție de la Strasburg în aceleași condiții Uh, cu plângerile făcute împotriva statelor membre. În uh, termeni politici, aderarea la convenție înseamnă că Uniunea Europeană reafirmă rolul central jucat de sistemul de convenții menit să protejeze drepturile omului în Europa, într-o Europa extinsă, nu doar în Uniunea Europeană, ci în Europa geografică. Și aderând la această convenție, Uniunea Europeană își dă susținerea sistemului uh, de justiție de la Strasbourg, care este un sistem de control extern în domeniul judiciar în ce privește drepturile omului, pentru că acum noi ne supunem practic uh, ordinea noastră juridică în mod total și complet acestui control al Strasburgului. Sigur, asta va crește credibilitatea atât internă cât și externă a angajamentului Uniunii Europene față de drepturile fundamentale ale omului. Uh, la jumătatea lunii martie, Comisia a propus Consiliului un mandat de negociere. Protocolul 8 din Tratatul de la Lisabona cere o serie de garanții substanțiale care să fie conținute într-un acord de aderare la Convenție, pentru că trebuie să păstrăm caracteristicile specifice ale legislației europene și recomandarea Comisiei către Consiliu ține cont în totalitate de această cerință. Aș mai dori, uh, doamnă președinte, să menționez două uh, elemente. Este clar că competența și puterile Uniunii, așa cum sunt ele definite în tratate, s-ar putea să nu fie afectate de aderarea la acest uh, acord, la aceste convenții și uh, acordul de aderare trebuie să exprime foarte clar că aderarea la Convenție nu ar trebui să afecteze situația statelor membre față de uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau protocoalele de acolo sau rezervările care există, rezervele care există. Negocierile uh, negocierea ar trebui să ne asigure că acordul de aderare creează obligații conform prevederilor convenției, numai în ce privește actele și măsurile adoptate de instituțiile Uniunii Europene. Comisia încearcă să obțină o includere cât mai uh, ușoară a Uniunii în acest sistem al Convenției și asta uh, presupune adoptarea unor măsuri de substanță și procedurale. Dar, pe de altă parte, trebuie îndeplinite două cerințe. În primul rând, cum am spus deja, este vorba de specificitățile uh, jurisdicției europene care trebuie uh, păstrate. Păstrarea Curții de Justiție și a prerogativelor sale după aderarea la Convenție este o problemă importantă. Există propuneri interesante care încearcă să implice Curtea Europeană de Justiție în situații în care compatibilitatea unui act juridic al Uniunii este pusă sub semnul întrebării la Curtea de la Strasbourg fără să se facă o referință preliminară. Aceste propuneri uh, probabil ar putea fi concepute în așa fel încât să nu fie nevoie de uh, o amendare a tratatelor. Și, uh, doamnă președinte, aceste propuneri trebuie analizate cu grijă și discutate cu grijă în grupul de lucru al Consiliului și știu că președinția spaniolă face tot ce ține de ea pentru a face să progreseze aceste discuții. În al doilea rând, al doilea aspect, este important să considerăm Uniunea Europeană o entitate juridică distinctă cu puteri autonome care va deveni parte contractantă alături de statele membre la un mecanism care inițial nu a fost menit pentru acest scop ca să intre Uniunea, să adere Uniunea la el, ci doar să adere statele membre. De aceea, o serie de adaptări tehnice și procedurale la convenție sunt necesare, dată fiind natura specifică a legislației Uniunii Europene. Printre acestea, așa numita, așa numitul mecanism de corespundere este foarte important să ținem cont de implementarea descentralizată a legislației europene de către statele membre. Prin acest mecanism, Uniunea va primi dreptul de a Uh, lua parte la proceduri în calitate de corespondent în cazul în care uh, legislația europeană este pusă în discuție din perspectiva unui singur stat membru. De asemenea, aș vrea să subliniez poziția Comisiei că reprezentanții Uniunii Europene ar trebui să participe la instituțiile Convenției pe picior de egalitate cu reprezentanții altor părți semnatare ale Convenției. Asta înseamnă, de exemplu, că un judecător care este trebuie să fie câte un judecător pentru fiecare parte semnatară, e un principiu fundamental. Și asta asigură faptul că fiecare sistem juridic este reprezentat la curte și este și o reflexie a sistemului de garanții juridice stabilit de convenție prin care fiecare parte semnatară trebuie să participe la sistem. Și de aceea asta înseamnă că va fi nevoie să avem un judecător permanent ales în numele Uniunii Europene care să aibă același statut cu ceilalți judecători și care să poată interveni în toate uh, cazurile. Pentru că, doamnă președinte, un judecător ad hoc care introduce numai, intervine numai în cazurile introduse împotriva Uniunii Europene sau numai când e vorba de legislație europeană nu ar fi suficient. În ce privește metoda de alegere a acestui judecător, procedura normală prevăzută în convenție ar trebui să se aplice și aici. Asta înseamnă că uh, adunarea parlamentară a Consiliului Europei să aleagă un judecător din lista de trei candidați prezentată de Uniunea Europeană. Noi credem că uh, un număr uh, potrivit de membri ai Parlamentului European ar, fi de asemenea, ar trebui de asemenea să primească dreptul de a participa la discuțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei atunci când se discută și se votează judecătorul Uniunii Europene. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din comisiile AFCO și LIBE, domnul Jareghe și doamna Col, pentru excelenta cooperare pe acest dosar și pentru audierea care a fost uh, organizată de Comisia AFCO de afaceri constituționale în martie și care a fost foarte utilă. Și de asemenea mă bucur că președinția spaniolă a Consiliului dă o mare prioritate acestui dosar și am încredere că vom putea începe negocierile de aderare uh, de la toamnă și mă voi asigura că noi, Comisia, în calitate de negociator al Uniunii, vom informa în permanență Parlamentul în legătură cu procesul de negociere. Doamna președinte, nu cred că este necesar într-o astfel de zi să mai subliniem încă o dată cât de importante sunt drepturile fundamentale pentru Europa și cât de importante sunt ele pentru toate uh, legile, proiectele de legi pe care le propunem. Sunt sigură că Uniunea Europeană va reuși să îndeplinească cu ușurință standardele Convenției Drepturilor Omului și aderarea la această convenție cu siguranță va întări protejarea drepturilor fundamentale în Europa și a fiecărei ființe umane care trăiește în Europa. Mulțumesc, doamnă comisar, și acum în numele grupurilor politice și uh, în numele PPE are cuvântul doamna Gianacu, minute. Προσυπογράφω απολύτω τι δηλώσει του Υπουργού κ. Λάουπε Γκαρίδο εκ μέρου. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord în totalitate cu declarația uh, domnului López Garrido în numele președinției spaniole și de asemenea cu cele spuse de doamna comisar Reding. De asemenea, vreau să o felicit pe uh, doamna Gal și pe domnul Haureghi pentru activitatea depusă pentru acest raport. Uh, aderarea UE la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și protocol, protocolele acestea implementează cele scrise în Tratatul de la Lisabona și extinde uh, protecția drepturilor omului la toți cetățenii săi. Asta înseamnă că există un sistem pan-european pentru protecția uh, libertăților fundamentale și ale drepturilor omului, uh, de care să, se va ocupa Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Deci nu se beneficiază doar de protecție externă uh, și iată că și uh, că acum Uniunea Europeană are un uh, organism de protecție cu caracter internațional, uh, ceea ce este foarte de ajutor când este vorba de relațiile cu țări terțe. Asta va însemna că Uniunea Europeană se poate asigura că și aceste țări respectă drepturile omului. Acum, doamnă președinte, în ce privește drepturile fundamentale și Mm, libertățile fundamentale, această discuție se desfășoară într-o zi în care trei lucrători și-au pierdut uh, viața în cadrul unor manifestații de protest uh, împotriva măsurilor luate de guvernul grecesc din cauza crizei economice și uh, și-au pierdut viața din cauza acțiunii unor extremiști. Îmi exprim condoleanțele față de familiile acestora și vreau să spun că grupul nostru politic vrea să contribuie uh, Uh, la buna funcționare a uh, instituțiilor democratice. Doamnelor și domnilor, Grecia respectă deciziile luate de uh, organismele internaționale și uh, sub fondurile acordate de partenerii noștri de la FMI și ne angajăm că vom face tot ce putem pentru a depăși criza. Noi suntem uh, partidul de opoziție acum în Grecia, dar ne vom aduce și noi contribuția și ne vom asigura că influ- influențele extremiste sunt date deoparte în Grecia. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Gianacu și acum uh, în numele socialiștilor și a democraților dau cuvântul domnului Haureghi Atondo pentru două minute. Reducirea una sola idee de Domnule președinte, dacă ar trebui să mă rezum la o singură idee, astăzi aș spune cetățenilor europeni că pentru prima oară vor avea un tribunal care le garantează libertățile fundamentale, drepturile omului în fața Uniunii Europene, în fața statelor, atunci când își exercită drepturile în Uniune. Este vorba de Tribunalul de la Strasburg, care este garant al faptului că dreptul comunitar uh, se va aplica în fiecare stat și va respecta aceste garanții minime, garanții care sunt în centrul ideii europene, garanții care țin de originea construcției europene, bazată pe demnitatea persoane și concretizată în democrație și statul de drept, statul social de drept și drepturile omului. Tratatul de la Lisabona permite Uniunii Europene să formalizeze Carta Libertăților Fundamentale, după cum spunea doamna Reding. Și acest lucru ne obligă să aderăm, să recunoaștem Tribunalul de la Strasburg. Știu că există o serie de probleme tehnice, însă aș dori să subliniez importanța următorului lucru. Comisia a lucrat rapid și eficient și ne-a dat un mandat care ne permite să înaintăm cu negocierile. Și vreau să vă felicit, doamnă Reding, pentru munca dumneavoastră extrem de eficientă. În legătură cu președinția spaniolă, vă anunț că Eh, în plenara din mai vom adopta raportul Parlamentului și vreau să vă cer să ne informați în legătură cu aceste negocieri care sunt foarte importante pentru Europa. Vă mulțumesc. Urmează doamna Wikstrom, două minute în partea grupului liberalilor eus anslutning till europadomstolen har länge stått på agendan och nu finns en rättslig. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Prin aderarea la Convenția Europeană uh, dispunem acum de o bază juridică și ar trebui să ne bucurăm de acest lucru. Această aderare la Convenția Europeană implică faptul că protecția drepturilor fundamentale va fi întărită. Cetățenii din statele noastre membre vor fi mai bine protejați în ce privește activitățile și acțiunile Uniunii Europene, va fi o mai mare armonie în ce privește uh, jurisprudența între cele două uh, jurisdicții de la Bruxelles și de la uh, Strasbourg. Aderarea la convenție înseamnă că Uniunea Europeană devine subiect de drept pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și asta va fi un avans pentru drepturile și libertățile cetățenilor. E un lucru foarte important. Așadar, uh, ne gândim că uh, unii ar fi tentați să creadă că Uniunea Europeană nu are niciun fel de uh, obligații și dificultăți în ceea ce privește dreptul omului, pentru că noi oricum avem o cultură a drepturilor omului înrădăcinată în valorile noastre Însă, dacă ne bazăm pe Tratatul de Lisabona, avem tot felul de libertăți în Uniunea Europeană, peste tot, dar din păcate, pe teren, situația nu este uh, chiar așa roză, fiindcă există state membre care încalcă anumite drepturi. Uh, și, din nefericire, chiar și aici uh, noi suntem atacați pentru că nu facem nimic în această direcție. Așadar, întărirea protecției uh, cetățenilor este importantă și trebuie ca și Parlamentul să acționeze în spiritul convenției, pentru că, așa cum spuneam, în multe state membre au mai rămas încă multe lucruri de făcut, uh, multe lucruri de îndreptat dacă vrem realmente să ne apărăm și să uh, ne realizăm valorile noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Vă rog să nu vă mai depășiți timpul de vorbire alocat, colegi. Pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Doamna Hautala, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important uh, ca noi să să vedem, uh, să, să privim uh, drepturile omului ca importante în sine, dar și un instrument. Uh, eu știu asta din comisia pe care o prezidez. De exemplu, astăzi m-am adresat unor parlamentari din Maroc și am fost încântată să le spun, să le pot spune că Uniunea Europeană își respectă drepturile propriilor cetățeni uh, și nu doar ține lecții unor țări terțe. Și astfel, uh, cu această uh, aderare la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, putem spune că suntem dornici să punem propriile noastre acțiuni sub controlul și monitorizarea unei instanțe judecătorești independente. Uh, externe. De asemenea, avem acum și un comisar care răspunde pentru acest domeniu. Și acordul de aderare uh, la convenție, sigur că nu va rezolva de unul singur uh, toate problemele. Sigur, uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului uh, are multe cazuri pe rol. Uh, practic, este îngropat în cazuri și trebuie să vedem ce se întâmplă și cu asta. Există protocoale în ce privește tortura, rasismului și eficiența judecătorească pe care trebuie să le, la care trebuie să adere Uniunea Europeană. Mulțumesc, care cuvântul domnul Zeobro acum. Efectul podpisanii... Președinte, doamnelor și domnilor, semnarea acordului de aderare al Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale este de importanță limitată, pentru că această convenție a reprezentat întotdeauna standardul în Europa și a fost prezentă în legislația europeană și în politicile statelor membre. De asemenea, s-ar putea să existe o, o anumită concurență între Tribunalul European al Drepturilor Omului și între Curtea de Justiție în ceea ce privește jurisprudența. Trebuie să ținem cont de aceste lucruri pentru a evita comiterea unor, unor erori în viitor. Jurisprudența Curții de Justiție va fi examinată de către Tribunalul Drepturilor Omului, ceea ce îi va da acestuia o anumită putere față de instituțiile europene. Trebuie să avem în vedere acest lucru și felul cum funcționează cele două tribunale. Vă mulțumesc. Vă rog, respectați timpul de vorbire. În, urm- în numele deputaților neafiliați, doamna Morvai. Egyszerűen nem értem emberi jogokkal foglalkozó jogászként, hogy milyen hozzáadott Mulțumesc foarte mult. az európai állampolgárok emberi jogi védelme szempontjából. Vreau să înțeleg care este valoarea adăugată pe care o aduce această aderare în protejarea drepturilor fundamentale? Care este valoarea adăugată așadar a aderării Uniunii? atunci când uh, să nu uităm că multe state membre deja sunt semnatare acestei convenții. Și uh, vreau să mai uh, clarific câteva lucruri pentru cei care nu sunt experți în acest domeniu și care nu înțeleg ce se întâmplă. Evident, aici există niște instrumente foarte importante. Convenția Europeană a drepturilor omului oferă anumite posibilități și este un document care uh, s-a adoptat sub uh, egida Consiliului Europei. Dacă încalci prevederile acestei convenții, atunci cetățenii pot să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și să ceară uh, redresarea, remedierea situației. Asta știm. Dar această posibilitate deja există pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Deja toți au această opțiune. Nu știu dacă cineva uh, are altă opinie pe această temă sau dacă uh, nu știu dacă cunoașteți pe cineva care s-a folosit de această posibilitate, dar în principiu poți merge Uh, poți da în judecată propria țară la această curte. Deci unde e valoarea adăugată? Președintele, mulțumesc. Acum vorbim, continuăm cu vorbitorii individuali. Doamna Gal, două minute. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Doamna comisar, eu consider că dezbaterea din această seară este una foarte importantă. Acum uh, doar câțiva ani, unii mai putea avea impresia că acest subiect reprezenta un obstacol de netrecut. Iată totuși că astăzi uh, vorbim de mandatul acordat Comisiei pentru ca Uniunea Europeană să adere la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului. Ce document a fost adoptat acum 60 de ani. E vorba de o convenție care permite unui cetățean să se adreseze în justiție împotriva uh, statului membru al cărui cetățean este. Doamna, doamna, doamna comisar ne-a spus um, că, că această carte uh, a drepturilor fundamentale ale omului are o valoare obligatorie. Este foarte important. Cred că această carte completează foarte bine convenția. Acum, uh, aspectul principal este să știm ce anume valoare adăugată va aduce pentru cetățenii europeni această aderare uh, a UE la Convenție. Asta am încercat să exprim în avizul meu, aviz adoptat în unanimitate uh, de către Comisia pentru Libertăți Publice. Aș dori să solicit uh, Consiliului și Comisiei să facă tot ce le stă în putere în cursul negocierilor pentru că aderarea la această convenție să reprezinte cu adevărat o valoare adăugată pentru cetățenii noștri fără a își fixa obiective prea ambițioase și deci uh, uh, nerealizabile. Um, apoi e foarte important uh, să știm, de exemplu, care vor fi relațiile între Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și Curtea Europeană de Justiție de, de, de la Luxemburg. Sigur, s-a pus și problema, a fost deja evocată problema judecătorului care va reprezenta Uniunea Europeană la CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului va trebui reformată la, la momentul intrării în vigoare a aderării UE uh, la Convenție. E vorba deci de o experiență unică, sui generis, însă această, uh, o experiență nouă, dar noutatea ei nu trebuie să uh, pună sub semnul întrebării ceea ce funcționează deja uh, foarte bine. Instituțiile acestea trebuie să fie accesibile pentru toți cetățenii care au nevoie de ele și Nu trebuie să respingem uh, un întreg uh, corp de legi pentru chestiuni legate de detaliu. Deci, uh, recomand Consiliului și Comisiei să își susțină angajamentele, să-și continue angajamentele, să, să accepte mandatul acordat. Mulțumesc, doamnă Gal, și acum are cuvântul doamna Fla Nu, uh, vă spun, uh, doamnă, că sunteți uh, prima colegă maghiar cu care mă întâlnesc de când am primit vestea că colegul și prietenul Paul Schmidt a fost ales ca președinte al Parlamentului European. Profit deci de ocazie ca să spun că ne va fi dor de colegul nostru Paul Schmidt și vă rog să-i transmiteți mesajul nostru de felicitări. Sunt convins că va fi un excelent președinte al Parlamentului maghiar. Și acum, din partea socialiștilor și democraților, are cuvântul doamna Flașicova Benova. Vă mulțumesc foarte mult și eu uh, felicit pe colegul nostru maghiar. Iar acum, înapoi la subiectul nostru, cu toate că toate statele membre uh, aderă la această convenție, aderarea la Uniunea Europeană va fi o nouă dimensiune în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, uh, ci va, va, va fi și un semnal juridic și politic care va semnala legătura între uh, Uniunea Europeană și uh, protecția drepturilor omului. Pe lângă acordul de aderare, Uniunea Europeană ar trebui să adopte și Carta Socială. Acest lucru ar fi salutar. Reprezentarea politică a Uniunii Europene în organismele Consiliului Europei a apărut și ea ca o problemă în ceea ce privește implicarea Parlamentului European. Putem discuta acest lucru, însă procesul va fi unul foarte dificil și cu toate că împărtășesc entuziasmul Comisiei și mulțumesc și Consiliului pentru ceea ce au făcut, însă este uh, util să ne amintim că acest proces este unul foarte dificil și mai există multe de făcut. Mulțumesc, doamna Benova. Urmează un minut domnul Migalski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uniunea Europeană se bazează pe respectul drepturilor omului. Acesta este unul dintre aspectele cele mai uh, lăudabile ale instituției, uh, ale sistemului nostru, dar mi se pare că vorbim prea mult despre uh, drepturile cetățenilor și nu facem suficient de mult pentru a ne asigura, așa cum spunea doamna Hautala, că drepturile cetățenilor noștri sunt uh, respectate în afara teritoriului Uniunii Europene. Eu nu cred că Uniunea face destul pentru asta. Eu salut aderarea Uniunii la Convenție, pentru că eu cred că asta va duce la o consecvență mai mare în uh, aplicarea drepturilor uh, omului Uh, pe teritoriul Uniunii Europene, dar a, merită totuși să ne aducem aminte că uh, pe măsură ce se oferă noi drepturi, nu trebuie să se limiteze libertățile. Apreciez faptul că aceasta este o dezbatere mai degrabă academică, dar mi se pare că uh, problema este extrem de importantă și atât membrii Parlamentului cât și judecătorii trebuie să înțeleagă acest lucru. Președintele, mulțumesc, stimate coleg. Și acum, un minut. Mulțumesc, dragi colegi. Tratatul de la Lisabona, la titlul 6, stipulează faptul că Uniunea Europeană urmează să adere la Convenția Europeană uh, pentru protejarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, care este foarte importantă, sigur. Uh, Uh, și asta pe plan european. Aderarea la această ordine juridică ar permite să consolidăm drepturile cetățenilor europeni pentru că ei ar dispune de un recurs uh, juridic suplimentar în cazul în care drepturile lor ar fi încălcate. Pentru mine această aderare are un caracter pozitiv pentru că astfel uh, am fi mai conștienți de drepturile omului în Uniunea Europeană, plus că ar îmbunătăți credibilitatea noastră pe plan extern. Mulțumesc, mulțumesc și acum are cuvântul două minute și jumătate domnul Trașkovski din partea PP. Muchas, muchas gracias, Uh, first of all, let me... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportorilor, doamna Gal și domnul Areghi și mulțumesc și președinției pentru uh, munca dificilă care a fost necesară. Aderarea la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului a fost discutată deja de 10 ani. Uh, au existat multe îngrijorări că va exista o concurență între CEDO și Curtea de Justiție. Bineînțeles că vor apărea probleme atunci când vine vorba de jurisdicție, însă autonomia Curții de Justiție poate să fie pusă sub semnul întrebării. Însă noi ajungem acum la o situație în care aceste două tribunale pot să fie complementare și vrem să uh, evităm gândirea ierarhică și, de fapt, o, poate să existe o comunicare între cele două tribunale. Și uh, dacă urmăm trend, trendurile actuale, Curtea de Justiție urmează uh, jurisprudența CEDO și viceversa. Și faptul că cele două uh, tribunale există nu mi se pare un lucru atât de rău în legătură într-un proces recent în legătură cu Bosforul. Uh, Uh, CEDO a spus că nu este nevoie să se reexamineze acea uh, cauză pentru că Uniunea Europeană deja oferă apărarea drepturilor omului. Deci avem nevoie de această convenție nu doar din motive simbolice, ci și pentru că va apăra dreptul, drepturile omului în Uniunea Europeană, va da credibilitate în fața cetățenilor care Uh, vor, care cetățeni vor beneficia de apărare și uh, față de deciziile Uniunii Europene, nu doar deciziile statelor membre de până acum. Până acum existau situații în care uh, nu se putea intenta un proces în cauza. În aceste situații au dispărut, nu trebuie să subminăm credibilitatea acestui sistem și avem nevoie de loialitate. Noi trebuie să susținem legislația comunitară și trebuie să transpunem cât mai bine principiile acestei convenții. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că a înființat o direcție generală pentru drepturile omului și îmi aduc aminte că în studenție citeam articolele lui Joe Wilder în legătură cu drepturile omului și el spunea că poți să faci orice, dar dacă nu există implementare în comisie, nu, vom, nu se va întâmpla nimic. Uh, acum, în final, se pare că uh, Comisia protejează mai bine și eficient uh, drepturile omului. Vă mulțumesc. Urmează domnul Sogor, două minute. Örömömre szolgál, hogy a legalapvetőbb európai emberjogi dokumentumhoz való csatlakozással. Mulțumesc, doamne președinte. Da, doamne președinte, este un bucur foarte mult să văd că Uniunea Europeană va adera la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, pentru că acest uh, pas este încă un pas uh, pentru Europa mai unită. Să nu uităm că în domeniul protecției drepturilor omului, Consiliul Europei are un avans față de Uniunea Europeană din multe puncte de vedere și de aceea vreau să cer Comisiei să ia în considerare și aderarea la alte acorduri și convenții ale Consiliului Europei. Pentru ca Uniunea Europeană să-și îmbunătățească în acest fel uh, reglementarea juridică în domeniul drepturilor omului. Sperăm că în acest fel Uniunea Europeană va deveni realmente un spațiu de securitate, libertate și justiție. grație realizărilor sale în domeniul uh, protecției uh, drepturilor omului, trebuie citat aici și Convenția privind protecția minorităților. Acordul cadru privind uh, protecția minorităților naționale, de asemenea. Acest acord, aceste acorduri stabilesc normele minime, minimale în ce privește protecția drepturilor minorităților și toate uh, țările membre ale Uniunii Europene sunt și membre ale Consiliului Europei și marea lor majoritate au, deja, au semnat deja și au ratificat aceste acorduri. Deci este evident că se pot prelua o serie întreagă de acorduri deja ratificate în uh, sistemul nostru juridic. Președintele, mulțumesc, dragi colegi. Am ascultat uh, toți oratorii înscriși cu titlu individual și acum vom trece la intervențiile spontane. Sunt șase colegi care au cerut cuvântul. Și o să vă rog pe fiecare să nu depășiți un minut în intervențiile noastre, pentru că altfel vă voi întrerupe după un minut. Domnișoara Băsescu, aveți cuvântul

Uh, doamnă comisar, este important ca Sigur, Consiliul Europei, care știm că are o funcționare care este controlată de alte instanțe, să uh, fac uh, parte din, uh, acum din dreptul european, pentru că are un sistem care funcționează bine în domeniul protecției drepturilor omului, însă trebuie să ne gândim că uh, greutatea politică se află de partea Uniunii Europene. Vă atrag atenția și asupra celor spuse de doamna Gal, în legătură cu jurisprudența. Știm că nu întotdeauna în dreptul intern al Uniunii Europene se garantează drepturile, dreptul la recurs, căile de atac. Noi avem un uh, uh, contract cadru cu privire, de, cu privire la drepturile minorităților și nu trebuie să uităm că 6 până la 10% uh, din populația Europei aparțin minorităților. Mulțumesc! Doamna Bilbao, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe domnul Haureghi pentru munca semnificativă uh, făcută și uh, toate, pentru toate aspectele instituționale care decurg din aderarea la această convenție. Cu 30 de ani în urmă, Parlamentul a aprobat rezoluții care uh, mergeau spre această aderare și acum Uniunea uh, are 27 de state membre și Eh, coeziunea politică este luată ca un dat. În momente de criză apar probleme politice, dar și economice. Trebuie să apărăm drepturile omului și libertățile fundamentale în orice circunstanțe, în mod decisiv. Acest lucru este esențial pentru democrație și progres. De aceea trebuie să eh, respingem orice exprimare a violenței și a totalitarianismului. Acesta este o piatră de bază a Uniunii noastre care trebuie să ne ghideze. Și îmi exprim solidaritatea cu victimele violențelor din Grecia. ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Convenția Europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale este unul dintre pilonii legislației în domeniul drepturilor omului. Și ea a inspirat valorile Uniunii Europene în momentul în care ea a fost creată. Uh, an și an la rând, Curtea Europeană de, a Drepturilor Omului a apărat pe cei slabi, pe cei persecutați. Recent, uh, o serie întreagă de hotărâri însă, o serie întreagă de decizii ale curții, uh, au uh, dus la apariția unor semne de întrebare. Anul trecut a fost un uh, val de proteste față de un verdict prin care se interzicea afișarea de cruci în locurile publice. Cred că Uniunea Europeană, prin aderarea la această convenție, ar trebui să înceapă o dezbatere pentru a se asigura că această falsă interpretare a drepturilor omului nu ar trebui să prevaleze în viitor. Mulțumesc foarte mult, spunea președintele, domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European a adoptat în repetate rânduri moțiuni pentru rezoluție care condamnau încălcarea drepturilor omului în întreaga lume. Și cu toate acestea, Iată, ă, trebuie să spunem că, din păcate, Uniunea Europeană nu poate rezolva încălcări flagrante ale drepturilor omului petrecute în chiar statele membre. Recent, ă, Comisia de Etică a Lituaniei a condamnat pe colegul nostru Tomașevski pentru că a adresat o întrebare uh, președintelui Barozo privind drepturile minorităților. Eu nu știu dacă faptul că Uniunea Europeană va adera la această convenție va fi de ajutor, pentru că avem nevoie de standarde încă și mai înalte în legătură cu protecția drepturilor minorităților decât uh, dispunem cu acest acord cadru pentru drepturile minorităților. Mulțumesc, spune președintele, și acum are cuvântul domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îmi exprim condoleanțele față de familiile celor care și-au pierdut viața în Grecia în urma unui marș de protest pașnic organizat de cei care vor un viitor mai bun. Au existat elemente extremiste și antidemocratice și acești indivizi au luat viața a trei cetățeni. Este o ironie tragică că chiar astăzi vorbim despre extinderea și aprofundarea sistemului care protejează drepturile omului, drepturile cetățenilor europeni. Respect, discutăm aici aderarea Uniunea Europene la Convenția pentru Drepturile Omului. Uh, Tribunalul de la Strasburg uh, funcționează foarte bine. Dacă vrem să ne asigurăm că suntem în inima Europei, atunci trebuie să, să ne bazăm pe solidaritate între statele membre, între uh, popoare de care avem nevoie în Grecia. Vă mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul procedurii intervenții spontane și îi voi da cuvântul reprezentantului Consiliului și după aceea Comisiei pentru a încheia această dezbatere. Are cuvântul domnul Lopez Carido în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Practic toți uh, deputații care au luat cuvântul s-au exprimat în favoarea aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Suntem de acord uh, cu acest lucru și în consecință aș dori să reacționez față de două intervenții care, dacă am înțeles bine, au uh, exprimat oarecare reticențe, dacă nu chiar opoziție la această aderare. un uh, onorabil membru al Parlamentului a estimat că este periculos pentru Uniunea Europeană sau doamna Morve a spus că e inutil să se adere la această convenție. Voi răspunde de o manieră concretă la aceste comentarii. Vreau să spun, în primul rând, că nu este nicio problemă, pentru că Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg nu cred că are intenția să se amestece în competențele Uniunii Europene, în protocolul 8 al Tratatului de la Lisabona, se prevede că această aderare nu va modifica în niciun fel competențele Uniunii. În grupul uh, de lucru ne-am uh, aplecat asupra chestiunii corespondentului uh, coresponsabilității, adică Uniunea Europeană și un stat membru în caz de recurs la Curtea de la Strasburg împotriva unui stat membru, atunci când toate celelalte căi de atac au fost epuizate, deci înainte de a se ajunge la ultima instanță, care va fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Acesta este subiectul asupra căruia lucrează acum grupul nostru specializat. Deci nu e vorba de a impieta asupra competențelor Uniunii, ci doar uh, pur și simplu va fi vorba de nevoia de a vedea dacă s-a încălcat sau nu această convenție în anumite situații. Vreau să răspund de asemenea doamnei Mordvai. Pentru că domnia sa spune că deja acum are posibilitatea să dea în judecată um, țara sa de origine la Strasburg și atunci de ce să mai adere Uniunea Europeană la această convenție? Pentru că Uniunea are competențe pe care statele membre nu le au și chiar Uniunea și-a crescut competențele în ultima vreme, a devenit o instituție care ia decizii uh, prin directive, regulamente, decizii cu valoare juridică care ar putea, teoretic, să afecteze drepturile omului și să încalce această convenție europeană. Deci, dat fiind că Uniunea Europeană are din ce în ce mai multă putere, din ce în ce mai multe competențe, este necesar să o dotăm cu aceleași instrumente pe care le au statele membre, dar și să o supunem jurisdicției, uh, competenței Curții uh, Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg. E aceeași uh, logică și pentru statele membre și pentru Uniune. Toate trebuie să se supună competenței acestei uh, curți a drepturilor omului și vreau să vă reamintesc că uh, jurisprudența acestei curți a fost foarte pozitivă pentru drepturile omului în Europa. Convenția este textul aplicat de Curtea Europeană de la Strasburg încă din 1955, deci e destul de veche, de, de pe vremea tratatului de la Roma. După aceea, evident, a fost completată cu unele protocoale suplimentare și jurisprudența este bogată și foarte abundentă și a permis să transforme și uh, jurisprudența tribunalelor constituționale, a curților constituționale și curților supreme în statele membre. Așadar, este o doctrină comună, un soclu comun care per, va permite în viitor interpretarea chestiunilor uh, legate de drepturile fundamentale între Curtea de Justiție de la Luxemburg și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Deci este bine că Uniunea aderă la această convenție nu numai pentru a proteja pe cetățenii statelor membre, dar și pentru a proteja ceea ce vine din exteriorul, de a proteja pe cei care vin din exteriorul Uniunii, care sunt străini pe teritoriul Uniunii, pentru că Convenția Europeană a Drepturilor Omului îi protejează pe toți cei aflați în jurisdicția unui stat membru. Și în viitor acest lucru se va aplica pentru toți oamenii care trăiesc în jurisdicția uh, Uniunii Europene, că fie că este vorba de resortisanți sau non-resortisanți. Uh, toți vor fi protejați dacă vom semna, dacă Uniunea va semna această uh, convenție dacă va adera la această convenție. Și mă bucur să constat că există un consens în recunoașterea importanței acestui demers, care se caracterizează prin mandatul uh, Comisiei. Domnul uh, Haureghi a anunțat că în curând Parlamentul European va lua o decizie. Vreau să-l felicit în calitate de raportor. Raportor, la fel vreau să mulțumesc doamnei Gal și domnului Preda Președinția spaniolă are intenția să acorde acest mandat Comisiei, sperând într-o decizie a Consiliului JAI pe 4 iunie luna viitoare, așadar. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Lopez uh, Garrido. Vom încheia dezbaterile ascultând-o pe doamna vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Vivian Reding. Mm, mulțumesc, domnule președinte. Îngăduiți-mi uh, prin am exprima acordul cu cele spuse de reprezentantul președinției spaniole uh, în răspunsul său la unele din întrebările puse de parlamentar. Deci nu voi repeta aceste spuse Însă îngăduiți-mi doar să mulțumesc parlamentarilor care au luat cuvântul în, și au făcut într-un mod foarte pozitiv pentru a sublinia importanța uh, drepturilor fundamentale care stau la baza Uniunii noastre și importanța de a le consolida pentru fiecare cetățean în parte, uh, ceea ce nu poate constitui decât un progres în protejarea valorilor adevărate ale Europei. Vreau să mulțumesc celor doi raportori, căror activitate este foarte importantă, pentru că permite Parlamentului să își dea acordul pentru mandatul de bază, care, după cum s-a spus de asemenea aici, constituie doar începutul. Pentru că trebuie să negociem mai apoi. Și aceste negocieri uh, vor fi uh, destul de îndelungate și apoi, uh, după negocieri, urmează procesul de ratificare. Deci, domnule președinte, prevăd că va trebui să mă întorc aici și o voi face cu plăcere și va trebui să o fac foarte des pentru a vă informa în legătură cu starea negocierilor, cu eventuale probleme și cu soluțiile la aceste probleme. Uh, am încredere însă că uh, dumneavoastră uh, parlamentarii ne veți ajuta pentru a ne îndeplini scopul comun, o Europa a valorilor și a drepturilor. Mulțumesc și noi, și pentru noi va fi o plăcere să vă avem alături de noi, doamnă, doamnă vicepreședintă. Și trecem la următorul punct, declarațiile Consiliului și al Comisiei